So, ich bitte alle Kolleginnen und Kollegen, die Plätze einzunehmen, die Abstimmkarten. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, vă rog să vă luați cardul de vot și să vă pregătiți în fața consolelor, să băgați cardul în console pentru ca să putem vota. Wir haben eine Änderung in der Tagesordnung und Avem o modificare pe ordinea de zi, și anume punctul 9 de pe ordinea de zi va fi tratat înainte de punctul 8. Este vorba de o rugăminte din partea raportorului. Văd că nu există nimeni împotrivă, deci vom proceda astfel. Avem următoarele limbi la dispoziție astăzi. În afară de estonă și malteză, avem toate limbile al doilea lucru pe care vreau să vi-l comunic, pe 4 martie între 13 și 14.30 vom avea un workshop uh, Prevention and Health. Dacă cei doi colegi care sunt co-președinți, doamna Glenis Wilmot și a lui Peter, le doresc să spună ceva din uh, partea grupului de lucru. Oricum, pe 4 martie, martie pe, la 1G2 avem acest workshop. Apoi avem, uh, avem mai multe triloguri, avem uh, un raport al uh, lui Linda McEvan, care a fost încheiat pe 12 februarie, apoi avem ETS Aviation 2, care este raportul domnului Peter Lize. Aici am avut un prim trilog pe 18 februarie. Și apoi Julie Girling cu Mierea, primul trilog pe 18 februarie, al doilea trilog va avea loc pe 4 martie. Apoi CITES, CITES Ricastul, eu sunt raportor, primul trilog pe 5 martie între 14 și 16. Trecem mai departe. Avem directiva tutunului care s-a încheiat și avem aici uh, un text modificat, un text adaptat pe pagina de web a Comisiei Envi, inclusiv explicații. Și uh, în legătură cu acest uh, text vom putea să votăm apoi săptămâna viitoare la plenară cererea de, consol, de amendamente, cererea de uh, proiect astfel modificat va putea fi uh, trimisă cu o scrisoare de acompaniere către președinte. Sper că nu există nicio obiecție, nu este cazul. Astfel am hotărât să procedăm și, deci, mergem mai departe. Acum vreau să vă spun că procesul verbal al reuniunii din 3-4 noiembrie 2013 a fost aprobat. Vreau să știu dacă există obiecții. Dacă este cazul, atunci procesul, dacă nu este cazul, procesul este adoptat uh, astfel. Trecem acum la conturile economice și de mediu europene. E vorba de un vot. Eu zic că trebuie să votăm electronic. S-a deschis votul la acest uh, raport. A votat toată lumea? S-a închis votul. 39 de voturi pentru se adoptă în unanimitate. Trecem acum la punctul 6 de pe ordinea de zi. E vorba de o întrebare cu solicitare de răspuns oral. E vorba de adoptarea amendamentelor. Haideți să votăm în primul rând electronii dacă dorim să facem acest lucru. Vă rog să votați. A votat toată lumea? Bine. S-a închis votul. Se adoptă trei voturi împotrivă doar. Acum trecem la Rezoluție, amendamentul 13, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 16, pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri. Nu-i foarte clar. Haideți să verificăm. 17, verificare electronică. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă însă foarte clar, văd. Mai departe, 20. cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23. Pentru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 împotrivă, abțineri, se respinge 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 10 pentru, Împotrivă. Abțineri. Nu e foarte clar. Se votează electronic. Vă rog, verificăm 10. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 11. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12 verificăm? Sigur. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Și se adoptă. Votul final electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis și astfel se adoptă cu mare majoritate. Bun, atunci, acum avem plăcerea să votăm 1200 de amendamente. Mai departe, la următorul raport, tocmai am uh, discutat cu coordonatorii despre procedura pe care trebuie să o aplicăm aici. Da, Satu Hasi, te rog. Uh, uh, domnule președinte amendamentul o mie patruzeci și cinci domnule președinte. Amendamentul în principiu, nu este caduc dacă amendamentul 7 consolidat este adoptat. Și din câte am înțeles, uh, raportoarea este de acord. Nu a fost marcat ca și caduc după ce amendamentul 7 consolidat este, este adoptat. Cel puțin nu așa a reieșit din negocierile noastre între raportorii din umbră. Nu e ca și cum ar fi caduc, așa că noi am vrea ca să fie supus la vot. So I, I ask that we... Deci eu cer să votăm 1045 ca și un supliment la, actul la amendamentul consolidat 7. Äh, ich bin ein bisschen irritiert, weil... Da, sunt ușor nedumerit. Pentru că nu putem să modificăm lista de votare înainte de vot cu două minute, dar aș vrea să întreb raportorii și raportorul din umbră. Haide, Mario, mai bine să ne spui tu ce părere ai. Mulțumesc. Dacă vreți să modificăm această propunere, atunci trebuie să supunem la vot propunerea colegei, dacă vreți să modificăm uh, regula. Deci haideți să votăm uh, mai întâi să votăm. Deci, dacă sunteți de acord cu propunerea colegii, sunteți de acord? Julie Doamna uh, Horst Schnellhardt și după aceea Julie Gerling. Da, mulțumesc. Eu susțin acest lucru pentru că mi se pare că în legătură cu amendamentul consolidat 7, uh, pot spune că 1045 nu-l acoperă pe aceasta. E vorba de o excepție de la regulament și de aceea nu se acoperă cu amendamentul consolidat acest amendament și de aceea nu cred că poate să treacă sub rubrica amendament consolidat. E, e ca și cum am forța textul. Nu vreau să acuz pe nimeni de nimic, dar ar fi foarte bine, foarte drăguț din partea ta dacă am putea să votăm totuși acest lucru, pentru că astfel vom uh, putea să evităm un vot mai departe în întreg Parlamentul. Da, Julie Curling. Mulțumesc. Că <clears throat> îmi pare rău uh, că această listă de vot este lungă și complexă, asta în numele grupului meu și uh, Vreau să vă spun că um, procesul nu a fost deloc ușor și lucrurile, iată, au devenit mai nevoioase acum la capătul drumului regretabil. Um, aș dori să ridic o obiecție la nivel principial, nu de conținut. Uh, am putea să votăm nominal la amendamentul consolidat numărul 8? Thank you. Bine, dacă trebuie să fie amendament, uh, vot cu apel nominal, trebuie să se ridice 18 deputați. Nu văd 18 deputați în picioare. Bine, atunci votăm uh, atunci când ajungem acolo. Și Mario Pirilo a spus că trebuie să votăm propunerea lui Satu Hasi. Deci 1045, e vorba de 1045, dacă Vreți să votăm separat 1045? Cine este pentru? Vă rog să ridice mâna acum. Wer dagegen ist? Cine este împotrivă? Haideți să verificăm electronic. Vă rog. Cine este pentru amendamentul lui Satu Hasi? 1045. 1045, dacă doriți să nu cadă, dacă există amendamentul consolidat 7, uh, deci dacă amendamentul consolidat 7 este adoptat, să se voteze separat. Vă rog să ridicați mâna pentru da, spune președintele, dar nu se corectează, e mai bine electronic. Haideți să votăm electronic atunci uh, amendamentul lui Satu Hasi. So, Haben alle abgestimmt? A votat toată lumea, s-a închis votul. Așa o să procedăm conform rezultatului votului. Julie Görling möchte über Julie Gerling dorește ca amendamentul consolidat 8 să fie votat cu apel nominal. Dacă dorește cineva acest lucru, trebuie să se ridice în picioare acum și trebuie să fie 18 colegi care să se ridice în picioare. Doamna Gerling, susțineți, nu vă susțineți propriul amendament? Ar fi trebuit să vă ridicați în picioare, am zis, dacă îl susțineți. Nu, nu ați primit încă interpretarea? Cine este pentru ca să votăm cu apel nominal trebuie să se ridice în picioare, subliniază președintele. Doamna Gerling. Aufstehen müssen. If you, wenn Sie eine dacă vreți un vot cu apel nominal pe care l-ați cerut, trebuie să vă ridicați în picioare. Voilà. So, wir haben vier Kollegen. Wir haben vier Kollegen. Patru colegi avem aici, cinci, deci... Deci nu se va vota cu apel nominal. Și deci Acum putem să intrăm în fine în lista de vot. Consolidated 1. Electronic. Deci începem acum uh, cu primul amendament. S-a deschis votul electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. S-a închis votul. 38, 36 uh, pentru, 8 împotrivă, se adoptă. Mai departe, amendamentul 122 uh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 139 acum, împotrivă, abțineri se respinge. 140, agri 6, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 141 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mai departe, partea a doua. Partea a doua de la 142. Vă rog, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Votăm partea a doua de la 142 electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și se adoptă. Agri 7. Pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. 143. Pentru? Împotrivă. Se adoptă. 144 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 145. Vot pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 146. Verificăm. Se verifică întâi 145, partea a doua. Se dorește verificarea. S-a deschis votul. Am alle abgestimmt? A votat toată lumea? S-a închis votul. Partea a doua. Partea a doua de la 145, da, pe aceasta o votăm. Se adoptă. Jetzt geht's weiter mit 106. Și trecem mai departe cu 146 acum. Mergem mai, mai departe. 146 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Okay. Dann müssen wir jetzt 146 abstimmen. Votăm 146. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum cade 147, prima parte. Trebuie să votăm partea a doua. Cine este pentru? Partea a doua doar. Nu este așa? 148 și Agri 9 atunci. Bine, votăm cine este pentru? Împotrivă. Abțineri verificăm electronic. 148 și Agri 9 se verifică electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea, se închide votul. Se respinge. 149 acum. Cine-i pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. 150, agri 10, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 151 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 152 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 153 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Restul nu se votează. Mai departe, 5. Amendamentul 5. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 167 acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul consolidat 2. Vreau să-l votăm electronic, vă rog. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Se închide votul. Se adoptă. Mai departe, 177. Pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 178 pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Agri 11? De fapt nu, era identic. 179 pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Agri 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 180 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 181 pentru, 180, vreți să verificăm 180? Da. Bine, deschidem votul la 180. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul și se respinge. 181 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 182 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 183 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 184 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 185 și agri 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 186 și agri 14, cine pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm electronic. 186 și Agri 14. Vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis. Și se adoptă. Mai departe, 187 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 188 și agri 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 189 și agri 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 190 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 191 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 192 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 6 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Nu trebuie să votăm. 195 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 7 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 196 și 197 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 198 cade, 100, agri 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 199 și 200 pentru, și 201 pentru și 202 de fapt. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Trebuie să verificăm aceste patru amendamente. S-a deschis votul. 199 până la 202. E vorba de o chestiune lingvistică. A votat toată lumea. S-a închis votul și se respinge. 203 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 204, 205 și 206 pentru, împotriva, abțineri. Nu e foarte clar să votăm 204 până la 206 și verificăm, deci electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul. 207 und Agri 20. Dafür? 207 și Agri 20. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 208 și Agri 21 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 209, cine pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. 210 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 211 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 212 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 213 pentru. Împotrivă. Abțineri. Toată lumea a obosit, nu? Păi mai avem încă 92 de pagini. Votăm uh, electronic, uh, deci verificăm. Încă o dată, 213, vă rog. Se verifică. A votat toată lumea, s-a închis votul și se respinge. 214. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Agri 22. cine pentru? împotrivă, abțineri se respinge, 215 cade, ba nu s-a, nu, trebuie să-l votăm, 215 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 216 și Agri 23 împreună cinei pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Avem un vot în bloc, atunci 217, 18 și 19. Acum cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 220 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 221 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 222 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge, 223 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 224, vot pe părți, prima parte. Trebuie să votăm întâi tot textul și după aceea cuvântul single. Cine este pentru întregul text? împotriva și se respinge. Și 2 cade. Partea a doua cade. Agri 24. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 225 pentru? Nu, cade. 226 trebuie votat. 226, da. Pentru? Împotriva... Abțineri se respinge. Mai departe 231 și cu Agri 27 și până la 233 de fapt. Cine pentru? Împotriva, Abțineri se respinge. 234 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mai departe, amendamentul consolidat 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 251 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 252 și Agri 31. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 253 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 254 și cu 255 în bloc. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendam... Bine, verificăm 255 dacă doriți. 254 și 55. Vot, uh, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Amendament consolidat 4, electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis. Se adoptă. Acum la pagina 17, cel puțin la mine, amendamentele 288, 293, aha, 282 și 293, cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 282 cu agri 36, cine pentru, împotriva, Haideți să verificăm 282 cu Agri 36. Se verifică electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis. Se respinge. 283 cu Agri 37. Cine-i pentru? Împotriva. Abține. Se respinge. 284. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 285 cu agri 38. cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 289 acum. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 290 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 291 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Pentru. 292 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 294 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 295 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 296 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 297 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 298 uh, pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 299 pentru, nu, e caduc 299. Mai departe, totuși trebuie să votăm, se pare, 299, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 300 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 301 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 302 cade, 303 la fel, agri 39, cine pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 304. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 305 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 306 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 300. Să verificăm. Haideți să verificăm. 307. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 308. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 309. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Agri 40 în două părți. Nu se votează, se pare. Doar partea a doua se votează. Deci, Agri 40, partea a doua. Cine-i pentru? Potrivă, abțineri, se respinge. 310. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 311. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 312 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. dafür. 313, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 13. Pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 314 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 315 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trei 17 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Agri 41, prima parte, nu se votează, partea a doua se votează. Agri 41, partea a doua. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 318, cine pentru? Împotriva. Verificăm 318 electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și se adoptă. 319 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 320 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 321 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 322 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 323 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 324 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Blocul 4 pentru, împotriva, abțineri. Nu, mai votăm o dată. Votăm uh, blocul 4 electronic, vă rog. A votat toată lumea? S-a închis votul și se respinge. Atunci trecem la amendamentul consolidat 5. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Iar acum continuăm cu amendamentul consolidat 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 348 nu trebuie votat, îmi spune cineva. Care este următorul atunci? weiter mit Agri 45. Agri 45, sunt, mai avem două ore, nu? Agri 45, cine e pentru, împotrivă, abțineri și nu este clar. Haideți să verificăm Agri 45 electronic. A votat toată lumea s-a închis votul. Se respinge foarte clar. Agri 46 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Agri 47 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 360 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 361 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 362 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 363 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 364 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 365 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 366 și 367 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Agri 48, prima parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. Partea a doua pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 368 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 369 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 370 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 371 pentru, Împotriva abțineri, se respinge. 372 și Agri 49 în două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 373 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 374 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 375 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, verificăm, da, verificăm 375 electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 376 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 377 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 378 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 379 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă blocul 5 uh, de vot pentru, împotriva, abțineri se respinge. Und 382 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 384 și agri 50 pentru, Împotriva. Abțineri se respinge. 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 386 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 387 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 388. Trebuie votat, nu? Nu. Douăzeci. trei 20 trebuie votat. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 389 și Agri 52 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 390 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 391 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 392 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 393, 94 și 95 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul consolidat 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm la mine pe pagina 34. Da? Haas Schnellhardt, te rog. Aici avem un caz în care amendamentul 1045 trebuie să fie votat separat, așa cum s-a hotărât înainte. Așa este. E bine că mai e atent cineva în sală. Suntem la 442, la mine la pagina 34. Cine-i pentru? 442 müssen wir 442, da. Restul se votează după aceea. La pagina 20, 92 este ceea ce a cerut Satu Hasi și ceea ce s-a bucurat de majoritate. Acum suntem la 442, la pagina 34. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Da, verificăm 442 electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis? Se adoptă. 446 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 447, cine pentru, împotriva, abțineri se respinge. 448 și Agri 53 în bloc, cine pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 449 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 450 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 453 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 452 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 454. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 455 cu agri 54 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 456 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 457 și 58 sunt identice, se votează împreună cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 459 și 60 și agri 55 împreună. cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 461 pentru, împotrivă, Abțineri. 462. Se adoptă 462 și agri 56. Acum, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 463. În două părți. Prima parte. Cade. 464 atunci. Pentru. Partea a doua de la 463 trebuie votată. Am înțeles. 463, partea a doua atunci. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 464 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 465 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 466 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 26 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 467 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 468 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 469 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 470 și 471, 472 de asemenea pot fi votate împreună? Pentru? Împotriva? Abțineri? Nu e foarte clar. Haideți să votăm electronic aceste trei amendamente. Să verificăm. Deci 470 până la 472. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și se respinge. 473 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 474 și Agri 57 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Verificăm acum aceste două, 474 Agri 57. S-a deschis votul și a votat toată lumea. S-a închis. Se respinge. Următorul nu se, amen, nu se votează. 478 se votează pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 27 pentru.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 dați-mi voie să termin. E o problemă cu traducerea engleză. În Spanish interpretation. Și cu interpretarea în limba spaniolă. 481. Geți jetzt wieder? 481. Merge interpretarea? 481. Dafür? 481. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 482. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 483. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 485. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 184 împotrivă. Pentru împotriva abțineri. Haideți să verificăm electronic, fiindcă nu sunt sigur. La 484 a votat toată lumea, se închide votul. Se respinge. 486 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 487 pentru. Împotriva ține se adoptă. 488 pentru. Împotrivă. Abținere se respinge. 489 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Haideți să verificăm electronic. Se deschide votul electronic la 489. A votat toată lumea. Se închide votul. Se respinge. 490. Vot în bloc 6 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 492 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 493 pentru. 493 și 494, mă scuzați. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat cu a, consola de vot? 493 și 94 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 495 și 496 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 58 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 497 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 498 Agri 59 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. ...556 în bloc pentru, împotriva abțineri se respinge. 501 pentru, împotriva Abțineri nu e clar. Haideți să verificăm electronic, să deschide votul. A votat toată lumea. Se închide votul. Se adoptă. trei pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 504 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 506 pentru,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 pot să se îndepărteze de la ceea ce a fost hotărât. După mine, acest lucru pune probleme, iată de ce. Vă rog să fiți de acord cu eliminarea, votând pentru amendamentul 57. Votăm amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cu majoritate covârșitoare. 509. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 510 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 511 și agri 60 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. Amendamentul oral 1 la amendamentul 512 pentru. Împotrivă. Doar verzii și liberalii au votat, deci haideți să mai încercăm o dată electronic. Se deschide votul. Este vorba de amendamentul oral 1, care este un amendament adus amendamentului 512. Se deschide votul. A votat toată lumea? A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă cu 29 de voturi la 8. Bun, mai departe. 514 stimmen wir dann ab. Wer ist 514 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 515. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 516 pentru împotriva, abțineri, se respinge. Cincizeci optsprezece pentru împotriva, abțineri se adoptă. 519 a fost retras, Agri 61 este caduc, la fel și 520, Agri 62 și 521 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 522 pentru. Cinste Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 523 și 24 și Agri 63 sunt votate împreună pentru, împotriva abțineri se resping. 525 pentru, împotriva abțineri se respinge. 526 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 527 este caduc. 528 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 529 și Agri 65 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 531 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 530 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 532 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 533 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 534 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 536 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 29. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 537 și Agri 66. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Uh, votăm blocul 8 pentru împotriva abțineri. Se respinge. 541 pentru împotrivă abțineri, se respinge. 542 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 543 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 544 și agri 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 545 pentru, împotrivă, abțineri, Mm, cred că ar trebui să, vor, să verificăm electronic să deschide votul. A votat toată lumea, se închide votul. Se respinge. 31 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 546 pentru. E caduc? Atunci 547 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 548 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Agri 68 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 549 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Haideți să verificăm electronic 549. Se deschide votul. A votat toată lumea. Se închide votul se respinge în mod clar. 550 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă 551 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă 552 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă 553 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. Agri 69 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 32. Este caduc. 554. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 555 a doua parte, pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 556 și 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 558 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Agri 70 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Agri 71 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Agri 72 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Agri 73. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 559. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Blocul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Haideți să verificăm electronic să deschide votul. A votat toată lumea. Se închide votul. Să adoptăm. 560 pentru, împotrivă. Se respinge. 561 pentru, împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Haideți să verificăm electronic. 561. Se deschide votul. A votat toată lumea. Se închide votul. Se respinge. 562 și Agri 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 563 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 564 și 77 pentru, împotrivă abțineri, se respinge. 565 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 566 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 567 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Agri 78. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 568 și Agri 79. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 569. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 570 pentru. S-a... a fost acoperit. Deci, agri 81 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm electronic. Agri 81. Fiindcă așa ne-a cerut domnul Schnellhardt. Se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă. Nu votăm 82, deci trecem la 5, a doua jumătate a lui 571. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 572. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 573 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 574 nu trebuie votat. Deci 575 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 576 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 577. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu, e clar. Deci verificăm a doua parte ale 577 electronic. Se deschide votul. A votat toată lumea. Se închide votul. Se respinge. Locul 10 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 579, uh, a doua parte, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 580, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 582. Ambele părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 583, pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge. 584 pentru. Împotrivă, abțineri se respinge. 585 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 586 până la 589 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 590 este caduc. 591, a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A treia parte este supusă la vot. Haideți să verificăm electronic, nu așa? A doua parte a lui 591 se deschide votul electronic, a votat toată lumea, se închide votul. Se respinge. Votăm a treia parte a amendamentului 591 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 593 nu va fi supus la vot. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Agri 83 este caduc. 34 și Agri 84 votate împreună pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 595 pentru. Împotriva. Abținere se respinge. 596 și Agri 86 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 597 pentru. Împotrivă. Se respinge. 500 98 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Stunden. Am ajuns la jumătate și mai avem o oră aproape o oră și ceva, pentru că trebuie să discutăm, zic eu, pe lângă faptul că trebuie să votăm acest, acest bloc, trebuie să discutăm ce facem cu voturile pe viitor. 599. Cine este pentru? Împotrivă, se respinge. 600, prima parte. Cine-i pentru? Pentru. Partea a doua. Atunci, cine pentru? Împotrivă. Împotrivă, deci abțineri se respinge. 602. cine pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 35. cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 603 pentru, împotri, nu, 603 și 87 agri, pentru, împotrivă, abțineri nu e clar. 603 cu Agri 67 se verifică electronic. Vă rog să votați. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și se adoptă. 604. Pentru? Împotriva. Se respinge. 605. cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 606. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Votul în bloc 11 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 609. 10. Îmi cer scuze. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 36 se verifică, la dorința voastră, dumneavoastră se verifică, se deschide votul. A votat toată lumea, se închide votul și se adoptă. 611 cu agri 88, cine pentru? Împotrivă, abțineri, nu e foarte clar, și se votează. 611 cu Agri 88 se votează împreună, s-a deschis votul. Haben alle abgestimmt? A votat toată lumea. S-a închis votul și se respinge. 612. cine e pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. Votul în bloc 12 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 617, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 620 pentru, împotrivă, abțineri, nu-i foarte clar, deci 620 se votează din nou. S-a deschis votul, vă rog. A votat toată lumea? Și se închide. Se respinge. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 619 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Verificăm 619 electronic și s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 621 pentru, împotriva, abține, se adoptă. Blocul 13, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Blocul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Sechs, zwei, sieben. 627 pentru, împotrivă. opt se supune la vot. Deci cine e pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 629 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. Vot uh, bloc 15, 15, uh, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 634 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 635 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 636 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 637 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 638 în trei părți, votăm partea a doua. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a treia. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 639 nu se votează. Mergem mai departe. 641. Cine-i pentru? Împotrivă abțineri se respinge. 642 și cu agri 96. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm. Bine, 641 10 uh, cu agri 39 se votează. S-a închis votul. Agri 96 se adoptă. 643. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 644 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă 645 cu agri 97 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 646 cu agri 98 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 647 pentru, nu, 648 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 649 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 650 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 651 cu Agri 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 100 pentru, împotrivă, abțineri, nu e foarte clar. Agri 100, trebuie să verificăm, s-a deschis votul. Dacă a votat uh, toată lumea, închidem votul, se adoptă. Votul în bloc 16 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 654 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 657 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 658 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Agri 101 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 659 și 660 nu sunt identice, deci trebuie să fie votate separat. Începem cu 659. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu-i foarte clar. Verificăm 659. Electronic s-a deschis votul. A votat toată lumea? Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul și se respinge. 660 și cu 661 pentru, împotrivă, verificăm 660 și 661 electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis și se adoptă. 662 dafür. 662 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 662 se verifică acum, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Mai departe, 663 cu 664 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 665 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 666 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 667 se votează separat pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 686 și 600 și următorul se votează împreună că sunt identice pentru, împotrivă, abțineri, nu e foarte clar, haideți să votăm din nou electronic. A votat toată lumea? și s-a închis. Se adoptă. 670, Agri 102. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 661. Nu, 671, spune președintele, îmi cer scuze pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 672 cu 673 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Se verifică 672 cu 773. s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul și se respinge. 674 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 675 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 676 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 677 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 677, facem verificare la el, a votat toată lumea, se închide votul. se respinge. 678 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 679 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 680 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 681 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 682. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 683. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 684 cu agri 103. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 685 cu agri 104 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 686 cu agri 105 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot în bloc 17, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Vot în bloc 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 693, 94 și 95 împreună, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm, se verifică acestea 3, 693 până la 95. Să deschizi votul, a votat toată lumea și se închide votul. Se adoptă. 696. Cine-i pentru? Împotrivă. Abține se respinge. Mai departe, amendamentul consolidat 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 714 se votează acum pentru. Împotrivă. Deci votăm din nou, e vorba de pagina 61 acum. Votăm amendamentul 714. Uh, Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm 714 electronic. Se deschide votul. A votat toată lumea. S-a închis votul și se respinge. patru cu 39 pentru, la pagina 64, îmi scuze, 39, amenajul 39. La mine este pagina 64 și amendamentul 39 pe care îl votăm. Cine-i pentru? Împotrivă? Abține să respinge. Agri 112 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Agri 113 pentru, Împotrivă. Abțineri. Nu e foarte clar la Agri 113. Haideți să verificăm electronic. A votat toată lumea. Și se închide votul. Se respinge. Wir springen. Bei mir ist das die Seite 72. Și acum sărim până la pagina 72, pagina mea, amendamentul 805, 806 și 807 și 808, toate împreună. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă.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 E adevărat că poți să te plângi. Continuăm cu amendamentul Atât. Agri. Agri 119 e următorul amendament pe care trebuie să-l votăm. Agri 119. 76 este pagina la mine. Agri 119. Agri 119 l-a găsit toată lumea? Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 120. Agri 120. Nu, este caduc, deci 851 pentru, împotrivă, abține, nu e foarte clar, verificăm 851, s-a deschis votul. Gut. Die Abstimmmaschine. <laughs> Abstimmung ist jetzt geschlossen. Zwar 19. Se închide votul 20 și la 20 și se respinge și vom uh, face un schimb aici la prezidiu acum. Thank you very much. I'll do the rest in a block vote. Yes. I guess we can do the rest in a block vote. We all agree. <laughs> Restul votăm tot în bloc, nu? Good idea. <laughs> uh, 851. Bart Stas, who's in favor? 851. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Vreți să verificăm? S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Superb. Un prim vot extraordinar pentru mine. Acum 852. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Se respinge. 853. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 853 și Agri 854 și Agri 121 le votăm împreună. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Să verificăm aici. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum 855, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 122, cine este pentru, împotrivă, abțineri, o Agri 123, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 856. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 857. Pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. Vreți să verificăm? S-a deschis votul. La 857. S-a închis votul și se adoptă 857. fără microfon. Sorry, you're, you're too late. We, we had... E prea târziu, am avut timp suficient. Acum, 858. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 859 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 860. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Acum, amendamentul 862 și agri 124 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 863. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 43. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 864. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 864 și 865 și agro 125 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 44 pentru, abțineri, se adoptă. 866 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 866 7 și agro 126 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 868 și Agri 127 împreună pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 869 și 100, 870 împreună pentru, împotrivă, abțineri. Aș dori să verificăm. S-a deschis votul pentru 869 și 870. S-a închis votul și se adoptă. Acum, 871 și 872, cine este pentru, împotrivă, abțineri, Aș dori să verificăm. S-a deschis votul pentru 871 împreună cu 872. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 45. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 873. Pentru. Împotriva. Abțineri. Nu e foarte clar, așa că v-aș ruga să verificăm 873. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Următoarele două blocuri sunt deja adoptate, așa că ajungem direct la 880. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 881 și agri 128 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 882 și 883, vot în bloc, s-a deschis. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 884, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 885 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 886. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 887. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 888. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 889. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 890. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 891. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 892. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 893. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 47 și 48 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 894 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 895 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 896 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 897 pen, și 898 împreună pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 899 pentru. împotriva, Abțineri. Se adoptă. 900. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 49 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 901 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Bloc 23. 902, 903, 904 împreună pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 905 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 50 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 906 pentru. Împotrivă. Abțineri. Aș dori să verificăm. S-a deschis votul pentru 906. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. 907. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 908. Și Agri 129. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 909. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 910. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul la 910. A votat toată lumea. S-a închis votul și se adoptă. 911 pentru, împotriva, abțineri. Și din nou aș dori să verificăm la 911. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul și 911 se adoptă. 912 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 913 și agre 130 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 914 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 914. Deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 915. Votăm 915 15 și 916 împreună. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 917 pentru. Vreți să verificăm la 916? Verificăm. S-a deschis votul la 900. Da, 915 și 916. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și s-a respins. Amendamentul 917 pentru. Împotriva, abțineri se adoptă. 918 pentru. Împotriva, abțineri se adoptă. 919 pentru. Împotriva, abțineri se respinge. 920 pentru împotriva, abțineri, se respinge. Verificăm 920. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și s-a respins. 921 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 922 și 923 împreună. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Vom verifica. Pentru 922 și 923 s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și s-a respins. 924. Pentru. Împotrivă, Abțineri. Se respinge. Blocul 24, de la 925 până la 948. Pentru. Împotrivă, Abțineri. Se respinge. 926 și Agri 131. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 929 și agri 123. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 930 și agri 133. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 933. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 935, cea de-a doua parte, pentru, împreună, împotrivă, abțineri, se respinge. S-a cerut o verificare, atunci s-a deschis votul pentru cea de-a doua parte a amendamentului 935. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. 938 și Agri 134 pentru, împotriva, socialiștii și democrații. Vom vota electronic dacă s-au lămurit socialiștii ce să voteze. Bun. S-a deschis votul pentru 938 și Agri 134. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. Acum, bloc 25, amendamentele 939 până la 943 plus agre 136. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm blocul 25. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Și se respinge. Amendamentul 940 pentru, împotrivă, abțineri, Să adoptăm. Amendamentul 941 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 942 pentru. Verificăm 941, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. S-a adoptat. Nu știu dacă a votat toată lumea. Bun, 942 acum. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 944 și agre 137. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 944 și agre 137. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și deci, în mod clar, este respins. Amendamentul 947. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 949. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 950. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 950. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. 951 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 952 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 953 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 954 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 955. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 956. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 957 și agri 138. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 958. Pentru. Împotriva abțineri, Să adoptăm. Verificăm. 958 s-a deschis votul. A, mă iertați, spunea domnul președinte. 959. 958. Se recorectează domnul președinte. Deci verificăm 958. A votat toată lumea? S-a închis votul și să adoptă. Agri 139 devine caduc și ajungem la amendamentul 959. Pentru, împotrivă, abține, se respinge. 960. Pentru, împotrivă, abține, se respinge. 961. Pentru, împotrivă, abține, se respinge. 962 și 963, identice. Pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm 962 și 963. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. 964. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 965 și 966. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 967. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 968, 969 și 970. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 971. Verificăm. 968, 969 și 970. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 971, 972, 973. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 974. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 975. Pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. 900... Blocul 26. Pentru. Împotriva abțineri. Aș dori să verificăm blocul 26. S-a deschis votul. S-a închis votul și a fost respins. Acum 983. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Blocul 27. Pentru? Împotrivă? Abțineri? abțineri, s-a respins. Acum, 989. Pentru, împotrivă, abțineri. Nu e foarte clar și aș dori să verificăm 989. S-a deschis votul. Închis votul. Se adaptă. Amendamentul 990 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 991, cea de-a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm cea de-a doua parte a amendamentului 991. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Și s-a respins. Acum votăm 993, cea de-a doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 995, 996, blocul 28. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 997, cea de-a doua parte. Cine este pentru? Împotrivă,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 Cred că este respins, dar prefer să verificăm cea de-a treia parte a amendamentului 997. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Exact aceeași majoritate. Acum, 999 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1000, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 1001 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Blocul 29, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 1004. 1004 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1005 compatibil pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1006 și Agri 142 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. O mie șase pentru, împotriva ține se adoptă. O, mie nouă și o mie unsprezece pentru, împotriva abțineri, Haideți să verificăm electronic. A votat toată lumea. Se închide votul. Se respinge. 1008 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 1010 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 1000 1010 va fi verificat electronic. Se deschide votul. A votat toată lumea, se închide votul. Se respinge. 1012 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. 1013 pentru, împotriva Abțineri se respinge. 1014 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge 1015 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge 1016 și 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 1018 și Agri 143 pentru. împotrivă, abțineri. Se adoptă. 1019 pentru. Împotrivă abțineri. Se adoptă. 1020 și 25 și Agri 145 pentru. Împotriva abține Se adoptă. 1021 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 1022 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 1023 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 1024 Verificăm 1023. Verificăm electronic, se deschide votul. A votat toată lumea. Se închide votul. Se respinge. 1024 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1026. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 1027 și 28 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1029 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 1030 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 1031 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Verificăm? Ați câștigat, domnule Schnellhardt. Vă, o să vă amintesc asta data viitoare când cereți verificare electronică. 1032 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. A doua parte a amendamentului 1034 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 1033, partea a doua și partea a treia vor fi supuse la vot. Începem cu a doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Haideți să verificăm electronic a doua parte a amendamentului 1033. Se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Se respinge. A treia parte acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 1037 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. O mie patruzeci. Împotriva abțineri se adoptă. unu pentru. Împotriva abțineri, se respinge. 1042 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 52 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 1043 și Agri 149 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1000 Verificăm electronic 1043 și Agri 149 se deschide votul. Se închide votul, se respinge. 1044 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trebuie să votăm amendamentul 1045 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1047 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm electronic. PP-ul a votat altfel. Haideți să verificăm 1047. Se deschide votul electronic. Se închide votul. Se adoptă. 1046 și agri 150. Sunt caduce. 1048. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 1049. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 1050. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 1051 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1052 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1053 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1054 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1055 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 55 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1056 și 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm amendamentele 1058, 59, 60. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm electronic aceste trei amendamente. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. 56. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1061. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1062. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1063. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 1064. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1065. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 58 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. Trecem mai departe la anexe. 1066 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 1000... Verificăm 1066. Se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă. Și mulțumesc uh, PPE-ului pentru dulciuri. We vote on 1067. Votăm 1067 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. Trecem la 68. În josul paginii 95 de pe lista mare de vot. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Șaptezeci. Pentru. 69 70. Once again, Încă o dată, 70. Cine este pentru? Secretariatul îmi spune că și a doua parte este caducă. Deci trecem la amendamentul 70. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 71. Votăm numai a treia parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm electronic a treia parte a amendamentului 71. Se deschide votul. A votat toată lumea, se închide votul. Se respinge. 72. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 73. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 74. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Șaptezeci șase pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 77 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm electronic 77. Se deschide votul. A votat toată lumea, se închide votul. Se adoptă. 78 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Agri 1. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 81 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 83 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm electronic amendamentul 83. Se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Se respinge. 85 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm electronic 85. să deschide votul. Se închide votul. Se respinge. 88 și Agri 2 pentru împotrivă Abțineri. Se respinge. 89. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Nouăzeci șase. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 95. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 95 va fi supus unui vot electronic. Verificăm. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. 97. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. 99 și Agri 3 pentru. Împotriva abțineri. Haideți să verificăm aceste două amendamente electronic. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. 100. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua, a prima parte a amendamentului 101 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. A treia parte a amendamentului 101 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 105 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 106 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Prima parte de la 109 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 110 pentru Împotrivă? Abțineri? Verificăm electronic 110. Se deschide votul. A votat toată lumea, se închide votul. Se adoptă. 111 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 112 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Am ajuns la votul final. Haideți să votăm electronic, să deschide votul. A votat toată lumea, se închide votul se adoptă cu 29 de voturi pentru, 6 voturi împotrivă și o singură abținere. Avem acum votul final privind uh, proiectul de rezoluție legislativă. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă cu 25 pentru, 5 împotrivă. Felicitări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 am uh, întârziat foarte mult cu voturile și vă rog, uh, dacă nu doriți să participați la discuție privind uh, punctul 9 de pe ordinea de zi, să ieșiți din sală. Uh, punctul 8, nivelul sonor al autovehiculelor. Domnul Stevenson uh, ia cuvântul în numele raportorului, dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnul Uschi își cere scuze. Uh, a, are o declarație și m-a rugat să o citesc. Propunerea actuală a ajuns să bucura de un acord în rândul instituțiilor în noiembrie 2013 după adoptarea poziției de la prima lectură de către Parlament din februarie 2013 cu mandatul de a începe negocierile timpurii de a doua lectură oferit de comisia noastră în septembrie anul trecut, chiar dacă rezultatul negocierilor a fost deja adoptat, aprobat de comisia noastră în noiembrie 2013 cu o majoritate covârșitoare 40 de voturi pentru și numai 11 împotrivă, e nevoie, înainte de a trece la a doua lectură în plenară, să deschidem acest dosar pentru amendamente la nivelul Comisiei, respectând aceste, acest procedur, această procedură complexă și dreptul membrilor de a depune amendamente și de a-și susține obiectivele proprii ca raportor la acest, dos, pe acest dosar, vă rog să nu faceți acest lucru și să acceptați rezultatul negocierilor în forma sa actuală. Uh, din trei motive. În primul rând, orice schimbare ar periclita acordul și ne-ar uh, expune riscului unor negocieri îndelungate, care ar întârzia actualizarea de care este nevoie pentru acest regulament, care nu mai face față nevoilor actuale și evoluțiilor standardelor uh, în prezent. În al doilea rând, Uh, dușmanul nostru a fost un Consiliul foarte unit și Comisia care s-a dus de partea Consiliului. Deci perspectiva de a schimba ceva în textul actual uh, nu este foarte bună. În al treilea rând, acest text merită sprijinul nostru, chiar dacă, chiar dacă Parlamentul a avut o poziție mai ambițioasă pe alocuri. Vă dau niște exemple. S-a hotărât ca Comisia să deruleze evaluarea ale impactului privind Condițiile de evaluare pentru poluarea fonică și uh, aerului, iar uh, producătorii trebuie să ofere informații privind uh, nivelul de poluare fonică a autovehiculelor la punctul de vânzare. Iar comisia trebuie să pună la punct orientări de cele mai bune practici și uh, Uh, clasificare a autovehiculelor privind calitatea acestora pe baza informațiilor oferite de statele membre. Uh, un aspect extrem de important pentru Parlamentul important. Sisteme de alertă acustice în uh, autovehicule hibride vor deveni obligatorii într-o perioadă de 3 ani de la intrarea în vigoare a regulamentului, iar într-o perioadă de 5 ani va fi, vor fi obligatorii pentru toate aceste vehicule. Uh, datorită Parlamentului, aceste sisteme uh, vor fi, uh, vor fi instalate uh, încă de la început cu motorul. Iar limitele pe care le-am stabilit și care era de 68 de decibeli pentru, pentru autovehiculele cele mai obișnuite, această limită este ambițioasă, dar poate fi obținută din punct de vedere tehnic și la nivel economic este la fel de viabilă. Unora nu li s-a părut destul de ambițioasă această limită, dar vreau să vă atrag atenția asupra unui studiu organizat de TNO, un institut uh, olandez, care a uh, găsit că valoarea din uh, document față de media actuală este cu 2,8 decibel mai mică, dar propunerea Parlamentului European din februarie 2013 Uh, este uh, numai cu 1,9 decibel mai mică. Procesul de negociere a fost anevoios, anevoios, dar cred că acordul final ar trebui să mulțumească pe toată lumea. Pentru toate aceste motive, deci vă rog încă o dată să sprijiniți, să sprijiniți rezultatul negocierilor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Stevenson. Nu mai avem timp uh, prea mult eu vă propun uh, să dăm numai un minut raportorilor din umbră. Mr. Kramer um, and Mrs. Merkel. O să dăm cuvântul mai multor raportori și domnului Kramer și domnului și doamnei Merkis. Da, domnule președinte, îmi pare rău, chiar mai puțin îmi trebuie, dar vorbim deja de 5 ani de acest subiect. Cred că dosarul este deja gata să putem să dăm o definiție. Nu cred că trebuie să mai uh, intrăm acum în subiect, ci dacă vrem, trebuie să știm dacă vrem ca acest dosar să treacă sau dacă vrem să-l dăm la o parte, dacă vrem să treacă ceea ce vreau și eu. Sperăm să ne ținem de la prea multe amendamente și să încercăm să-l facem să treacă de data aceasta. Thank you. The floor is for... Mulțumesc, doamna Merkis. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că am ajuns la un rezultat foarte dezamăgitor, pentru că, într-adevăr, poluarea sonoră este o problemă foarte mare și are un impact extrem de mare și pe sănătate, mai ales uh, pe persoanele care trăiesc în zone defavorizate, lângă străzi cu trafic foarte aglomerat sau persoane foarte sărace. Este de aceea foarte important să avem o strategie ambițioasă, dar realistă pentru reglementarea pragului sonor la autovehiculele motorizate, pentru ca să putem în același timp să menținem și competitivitatea industriei auto. Aceasta însă nu este cazul în acordul de care vorbim acum. Am fi putut să fim mai ambițios, iar Comisia a fost mai ambițioasă decât Parlamentul. Trebuie să ținem cont de toate um, toate aspectele acestui amendament, trebuie să ne uităm și la situația actuală, cât se poate de realist, și astfel putem să acceptăm, în fine, acordul așa cum este el. Ceea ce propusesem noi era o abordare mai ambițioasă în ceea ce privește pragul pentru valorile sonore. Însă credem că și uh, în general, calendarul ar fi putut să fie mai bun și, în același timp, și valorile ar fi trebuit să fie mai ambițioase. Vreau să fac doar o referință cu privire la cifre. Ar fi fost doar 20 de decibeli care ar fi fost necesar, de deci 60 până la 80 de euro, pentru a putea avea o mașină care este de, de două ori mai, practic, mai uh, silențioasă decât cele care se fabrică acum. Așadar, toate vehiculele hibride și electrice vor avea un sistem uh, hibrid uh, pe viitor și cred că acesta ar fi fost un compromis uh, foarte bun și nu în ultimul rând, cred că mai avem și un compromis bun la etichetare. Cred că comisia trebuie în 2 ani să întocmească un studiu de impact foarte amplu pentru a vedea cum uh, se aplică această propunere legislativă. Mulțumesc pentru colaborare și sperăm să fim mai ambițioși pe viitor. Mulțumesc, doamnă Merkis, și acum are cuvântul domnul Kramer. Da, mulțumesc foarte mult. Vreau și eu să subliniez ce a spus reprezentantul raportorului. Uh, domnul la înainte. Într-adevăr, de mult timp ne ocupăm de acest dosar. Nu a fost un dosar ușor și din vina noastră, nu în ultimul rând, bineînțeles. Am avut de face cu uh, o propunere a Comisiei foarte proastă care, de fapt, nu mai era suficientă nici măcar față de propunerile comisiei inițiale. Apoi a venit această propunere legislativă care a trebuit elaborată și a trebuit, de fapt, reformată. Doamna Merkis, bineînțeles că ne dorim cu toții să fie mai mult în acest document decât acum, dar trebuie să încercăm să facem un amestec între, ambi- între o chestiune ambițioasă și, în același timp, realistă și din partea Comisiei trebuie să înțelegem că se atinge în fine la un nivel foarte mare totuși de reducere a polorii sonore. Nu este neapărat ideal, dar pachetul pe care l-am uh, negociat este totuși bun și de aceea noi îl vom, noi îl vom susține. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kramer! Termenul pentru depunerea amendamentelor a fost stabilit pe 25 februarie la ora 12 la prânz și vom vota pe 19 sau 20 martie a fost stabilit uh, prima plenară deja pentru aprilie ca să se discute despre acest raport. Vreau să trecem acum la punctul următor de pe agenda. E vorba de punctul 8 și anume Convenția Internațională de la Hong Kong privind reciclarea sigură și ecologică a navelor a fost amânată pentru următoarea reuniune, ceea ce ne face să anunțăm direct reuniunea următoare, care este 6 martie 2014. Vom avea și, cea de, uh, și pe 10 martie la Strasbourg la ora 7 o reuniune a Comisiei și pe 19 martie următoare apoi. Și cu aceasta pot încheia ședința. Mulțumesc!